în vigoare la 12 septembrie 2010 și mi-aș dori ca și dumneavoastră să confirmați acest mandat. Se opune cineva? Se pare că nu. Prin urmare, mandatul a fost confirmat. Urmează să primiți procesul ve- verbal al acestei ședințe plenare și să-l să-l aprobați la următoarea ședință plenară. Se pare că nimeni nu se opune deocamdată și în orice caz în cazul în care veți vota în favoarea acestor uh, procese verbale, acestea vor intra în vigoare. Acestea fiind spuse, ședința plenară se închide, se încheie și vă urez călătorie plăcută spre casă. Vă mulțumesc!